A warm welcome, uh, dear colleagues, uh, dear members of... Bine ați venit, dragi colegi, uh, dragi membri ai Parlamentelor Naționale, stimate domnule comisar, uh, stimate domnule Tsvetanov, uh, doamnă Prima Shahin, domnule raportor special ONU, domnul Felipe González Morales și, de asemenea, domnule ministru Berna Sigur, uh, sunt reprezentanți ai um, președinției bulgare a Consiliului European, dar și urez bun venit fiecărui invitat și oaspete. Sunteți bineveniți la Parlamentul European și Comisia Libe, care, după cum știți, se ocupă de unele din chestiunile cele mai sensibile uh, ale vremurilor noastre. Migrația este unul din ele. O reuniune interparlamentară despre problema migrației, migrației, soluții legale și integrare și vrem să fie o ocazie de, de un schimb de păreri foarte rodnic. Mulțumim pentru că participați astăzi. Îmi pare bine să văd că astăzi avem alături de, nou, de noi 39 de membri ai Parlamentului Naționale și Camerelor proveniți din 16 state membre și o țară care ține de zona economică europeană, Norvegia. Ceea ce îmi spune mie că toată lumea este interesată de subiectul de astăzi. Avem și două grupuri de vizitatori din Gambia și Turcia. Cred că schimb, schimburile de opinie dintre Parlamentele Naționale și Parlamentul European în legătură cu căile legale și integrarea în ce privește agenda europeană a migrației. Eh, aceste schimburi de opinii sunt, vin tocmai la timp și sunt foarte sensibile. Aceste două eh, chestiuni mi se pare că sunt puncte de discuție politică și publică în multe state membre. Aici și la instituțiile europene uh, se fac multe eforturi uh, pe temele astea, dar eforturile nu pot da roade dacă nu cumva, uh, dacă nu avem o discuție aprofundată și o înțelegere între noi și statele membre. Deci, reuniunea interparlamentară de astăzi este o ocazie unică pentru parlamentari de la nivel național și de la nivel european pentru a avea schimburi de opinie eh, aprofundate cu reprezentanții instituțiilor europene, organismelor, agențiilor, organizațiilor interguvernamentale, guverne locale, eh, universitari și think tank-uri împreună. Putem să evaluăm reacția UE față cu provocarea actuală a migrației, așa cum a fost ea eh, gândită inițial în agenda pentru migrația a Comisiei Europene din 2015 și e foarte bine că avem alături de noi pe domnul comisar Avramopoulos, Uh, acel document era bazat pe așa numiții patru piloni pentru o mai bună gestionare a migrației. Agenda Comisiei pentru UE includea propuneri pentru a combate migrația uh, ilegală, pentru a consolida managementul comun al frontierelor, pentru a consolida politica comună de azil și pentru a lansa o nouă politică privitoare la migrația legală erau niște obiective vagi încă, dar în practică ce am realizat? Am realizat uh, lucruri pe care astăzi vrem să le discutăm. Parlamentul European uh, joacă și el rolul și Comisia Libe de asemenea um, și uh, a adoptat în 12 aprilie 2016 o rezoluție privitoare la situația în Mediterană și nevoia unei politici UE holistice privitoare la migrație. UE nu trebuie să uite perspectivele pe termen lung în ce privește migrația, mai ales dacă ne gândim că populația sa uh, îmbătrânește și activitatea mondială economică uh, a intrat într-o concurență din ce în ce mai intensită. Măsuri de urgență privitoare la migrație nu trebuie să însemne că nu e nevoie să se creeze soluții legale pentru migrație, pentru a dezvolta uh, o forță de muncă din, provenită din migrație, să facilităm integrația despre care vorbim cu toții pentru a putea gestiona mai bine mobilitatea umană într-un mod durabil. Rezoluția respectivă, dragi colegi, încă este o busolă pentru Parlamentul European în actualele negocieri pentru a reforma sistemul comun european de azil și e de mare interes pentru noi astăzi în propunerea pentru revizuirea programului, pentru, programului Blue Card. Știți că Eh, noi am susținut eh, această reformă și, și Comisia de asemenea, dar eh, e un exemplu de uh, inițiativă cu care întâmpinăm mari probleme la nivelul statelor membre. E chiar simbolic, cred, uh, pentru modul în care nu, iată, nu facem progrese la nivel european în legătură cu soluții legale. Deci întrebarea e, oare agenda europeană pentru migrație a dat rezultate când e vorba de soluții legale și mai bună integrare? Uh, a migranților în beneficiul celor migranți, dar și a celor gazdă. Și ce s-a întâmplat cu așa numitele soluții legale pentru migrație, căile legale despre care tot vorbim. Uh, ce se întâmplă cu noua politică privitoare la migrația legală? Oare acum Uniunea Europeană susține mai bine măsurile de integrare în statele membre? Hai să vedem dacă astăzi reușim să și răspundem la aceste întrebări. Așadar, îmi face mare plăcere să deschid această conferință comună împreună cu domnul Tsvetanov, colegul meu din partea Parlamentului Bulgar. Domnul Tsvetanov e președinte al Comisiei pentru Afaceri Interne și Ordine Publică și îmi face mare plăcere să-l invit să ia cuvântul în fața audienței noastre. Vă rog, domnule vă aveți cuvântul și vă mulțumesc pentru că sunteți aici. Уважаеми господин еврокомисар Авронополос, уважаеми господин Mulțumesc, domnule Moraes, domnule comisar Avramopoulos, domnule președinte al um, Comisiei Libe, estimați participanți la conferința de astăzi. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru eforturile făcute, pentru a încerca să uh, normalizăm situația din Uniunea Europeană în ce privește migrația. Vă reamintesc ce s-a întâmplat în Europa după evenimentele din 11 uh, septembrie, primăvara arabă, apoi războiul din Siria, Vă reamintiți uh, anul 2015 și fluxurile extraordinare de migrație uh, după acea perioadă și dați-mi voie să vă spun că e extrem de important ca la doi ani după ce s-a adoptat documentul privitor, de, privitor la politicile de migrație, asta s-a întâmplat în mai 2015, ce important spuneam e faptul că acum Iată, discutăm măsuri care trebuie luate la nivelul întregii Uniunii, Europene pentru a soluționa problema migrației. Vreau să spun că sunt de acord cu ce spunea domnul Moraes. Cel mai important acum este să găsim posibilitatea de uh, a avea soluții legale, soluții absolut necesare la problemele noastre și, de asemenea, Trebuie să încercăm să limităm cât mai mult migrația ilegală, pentru că uh, știți ce s-a întâmplat cu țările din prima linie, de exemplu Grecia, Bulgaria, dar și alte state membre care uh, se confruntă în primul și în primul rând cu aceste fluxuri migratorii. Uh, ele au dedus o povară extraordinar de grea pe umeri și dați-mi voie să vă spun ce am făcut noi în ultimii ani pentru a putea avea un dialog activ uh, cu Turcia. Știți că Turcia contribuie în mare măsură la limitarea fluxurilor de emigrație ilegală. Bulgaria și Grecia, în ce le privește, fac toate eforturile pentru a securiza frontierele externe ale Uniunii Europene. Acum, uh, așteptăm să vedem ca, care este rezultatul muncii privitoare la alte dosare legislative, deci proiecte de soluții legale la criza migrației și susțin ce spunea domnul Moraes în ce privește programul Blue Card. E vorba de un dosar care împreună cu altele de același calibru ne vor uh, oferi ocazia de a atrage lucrători calificați în Europa, oameni care să aducă valoare adăugată în Uniunea Europeană, ceea ce ne va ajuta să combatem valul de populism care există la ora actuală în Uniunea Europeană. Că vedeți, populismul e în creștere din cauza acestor fluxuri de migrație ilegală. Și vreau să-i mulțumesc domnului comisar Avramopoulos pentru angajamentul uh, de care a dat dovadă în toate domeniile ce țin de politica pentru migrație și rolul său este unul extrem de important. Parlamentele noastre naționale deja știu că domnul Avramopoulos e gata să uh, facă vizite în statele membre interesate și să discute cu parlamentele de acolo ce e de făcut și ce politici trebuie adoptate pentru a putea crea aceste căi legale care să aducă pace și prosperitate în Uniunea Europeană. E foarte important să ne mm, concentrăm efortul asupra acordurilor de readmisie, pentru că uh, Făcând asta, vom uh, consolida activitatea de prevenire și vom reuși să limităm uh, fluxurile migratorii ilegale, nedorite. Vorbesc despre acele fluxuri care sunt facilitate de traficanții de carne vie, oameni care uh, fac bani uh, serioși de pe urma acestor activități ilegale. Ce ar mai fi de adăugat? Poate câteva cuvinte în legătură, de, în legătură cu dimensiunea parlamentară a discuțiilor. Eu sper că noi vom reuși împreună cu domnul Moraes și împreună cu voi toți să discutăm toate aspectele care țin de migrație la Sofia, la o întâlnire care va avea loc peste aproximativ o lună. Sunt convins că împreună putem fi mult mai puternici Vreau să mulțumesc domnului Moraes pentru că creează iată, condițiile și atmosfera necesară, pentru că eforturile sale întotdeauna sunt de ajutor uh, pentru a ne uni noi toți în găsirea unei soluții comune. Știți că migrația și combaterea migrației ilegale vor fi unul din subiectele cele mai importante în uh, campania electorală pentru alegerile europarlamentare în 2019. Și, uh, domnule președinte, mă opresc aici. Eu sper că toate parlamentele naționale vor participa activ în toate evenimentele organizate în viitor pe tema migrației și că, de asemenea, sper că vor participa activ și la discutarea diferitelor dosare, cum ar fi directiva Blue Card și așa mai departe, pentru că noi trebuie să integrăm toți uh, cetățenii străini care deja se află pe teritoriul nostru. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc, domnule Zvetanov, spune președintele, să menționez că uh, va avea loc în Bulgaria Consiliul JAI, care va începe discuția acestor evenimente și asta cu ocazia începutului președinției bulgare. Bun, prima sesiune se va referi la căi legale și integrare în audierea noastră. Aici uh, vreau să spun că sunt foarte onorat să urez bun venit uh, invitațiilor care ne vor vorbi în această primă sesiune, domnul comisar Avramopoulos, care va demara această primă sesiune trebuie să ne părăsească la 9.45 eh, ca să se alăture celorlalți eh, comisari în eh, întâlnirea colegiului care are loc astăzi. De asemenea, domnul Berner, ministru adjunct de interne, reprezentând președinția bulgară a Consiliului, domnul Felipe González Morales, raportor special ONU pentru drepturile omului și migrație, și doamna Fatima Shahin, mai, uh, mă scuzați, primar al orașului Gaziantep din Turcia. Uh, vreau să vă spun câteva cuvinte în legătură cu dezbaterea pe care o vom organiza astăzi. Uh, cum puteți lua cuvântul um, în dezbaterea de azi? Ei bine, vom da cuvântul alternativ câte doi membri din partea Parlamentului Naționale și apoi câte un membru al Parlamentului European până când lista vorbitorilor se epuizează. Știu că sună complicat, dar vă asigur că vom reuși. Deci, membrii Parlamentelor Naționale care doresc să ia cuvântul sunt rugați să completeze formularele pentru a cere eh, să ia cuvântul și să le încredințeze ușierilor. E vorba de acest formular pe care vi-l arăt acum. Dacă n-ați făcut-o încă, vă rog să îl completați și să-l înmânați ușierilor Uh, și astfel veți putea lua cuvântul. Lista vorbitorilor va fi întocmită pe baza acestor formulare și sper că toți cei care vă dori să ia cuvântul vor putea să o și facă. Bun. Uh, acestea fiind spuse, mă bucură să pot acum da cuvântul domnului comisar Avramopoulos ca să începem discuțiile. Vă rog, domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you, Claude. Uh, good morning, everybody. Uh... Mulțumesc, Claude. Bună dimineața tuturor, dragi colegi, domnilor miniștri, doamna primar, domnule ministru Svetanov. Um, mă bucur să pot să vă împărtășesc câteva gânduri uh, la această întâlnire foarte importantă care are loc în Parlamentul European. Mulțumesc, uh, Claude, pentru Uh, că m-a invitat la această reuniune interparlamentară cu privire la căi legale și integrare. În aceste vremuri de criză a migrației și a refugiaților, uh, credem, mă că nu este ușor să vorbești despre migrație legală și despre integrare. Și Totuși, nu putem să ne permitem să subestimăm aceste chestiuni. Poate că nu par a fi priorități urgente în momentul de față, dar vor deveni uh, priorități pe viitor dacă nu suntem atenți acum și dacă nu acționăm imediat. De aceea, această conferință și prezența dumneavoastră a tuturor din întreaga Uniune Europeană nu e doar uh, oportună, ci arată de asemenea că avem avântul necesar, susținerea politică și responsabilitatea pentru a vorbi despre migrație legală și integrare. A investi în migrație legală și în integrare nu înseamnă să facem muncă de caritate. Vorbim mai degrabă de coeziune socială, de stabilitate și de economie chiar. Trebuie să fim mai inteligenți și mai proactivi atunci când vedem această provocare juridică, trebuie să consolidăm politicile de integrare în Europa. A venit momentul să trecem de la această stare de management a crizei la o abordare structurală pe termen lung în gestionarea migrației. Trebuie să asigurăm căi legale care susțină integrarea migranților în societățile noastre. Aceasta reprezintă o piatră de temelie a unei astfel de abordări structurale pe termen lung. În același timp, e important să facem distinția între diversele căi juridice, așa cum veți face și dumneavoastră astăzi. Pentru că oamenii pot să vină legal în Europa dintr-o serie de motive. Întrebarea care se pune, deci, este cum anume gestionăm și reglementăm aceste provocări juridice diferite. Nu există criza uh, recentă a refugiaților ne-a demonstrat că nu putem să continuăm să permitem ca oamenii să-și riște viața pentru a veni pe căi periculoase, pe mare sau pe uscat către Europa, când, de fapt, ei nu au nevoie decât de protecție. Relocarea trebuie să fie calea preferată de a oferi căi legale refugiaților. Din 2015, ne aducem cu toți aminte care a fost situația în acel moment. Vă reamintesc, Europa a fost luată prin surprindere și n-a știut cum anume să facă față situației. Uh, Același lucru s-a întâmplat cu statele membre. Deci, din acel moment, s-au desfășurat două uh, scheme de relocare care au ajutat aproape 26.000 de refugiați să-și găsească adăpost în statele membre. Aceste scheme s-au încheiat și Comisia, în septembrie 2017, a lansat o nouă astfel de schemă pentru cel puțin 50.000 de persoane foarte vulnerabile care aveau nevoie de protecție internațională, care să fie admise într-un stat membru până în octombrie 2019. Am primit aproape 40.000 de promisiuni de la 19 state membre până în acest moment. Comisia va furniza 500 de milioane de euro pentru a susține statele membre în eforturile de relocare 10.000 de euro pentru fiecare persoană relocată din bugetul european. Pe lângă acestea, propunem un cadru permanent de relocare pe care l-am propus în 2016 pentru a coordona eforturile pe termen lung și pentru a uh, înființa o procedură comună cu criterii comune. Aceasta reprezintă un element esențial din reforma uh, sistemului european comun de azil. Această reformă va crea, de asemenea, norme armonizate pentru a facilita, de exemplu, integrarea socioeconomică a refugiaților. Fără un acord privind Dublin și solidaritatea, nu putem să avem o politică structurală durabilă privind migrația pe termen lung. Eu voi face eforturi sporite împreună cu președinția bulgară și cu membrii acestui parlament pentru a ajunge la un acord până în iunie și vreau să laud guvernul bulgar pentru că și-a asumat acest angajament de a face progrese pe dosarul migrației. În același timp, Știm că mai mult de 60 de milioane de oameni sunt strămutați în întreaga lume, mai mult de 250 de milioane sunt în mișcare către alte regiuni. Am spus de multe ori că trăim într-o era a mobilității umane. Așa o vor denumi istoricii viitorului. Și deci trebuie să ne îmbunătățim competențele de gestionare a acestei mobilități. Știm cu toții că Europa va avea nevoie de migranți pe viitor. Europa este un continent care îmbătrânește. Trebuie să continuăm să investim în forța noastră de muncă actuală, recunoscând în același timp că Europa va trebui să atragă talent din afară pentru a ne putea susține creșterea economică și pentru a consolida competitivitatea Uniunii Europene. De aceea, Comisia Europeană în 2016 a propus consolidarea cardului albastru european. În Uniunea Europeană sunt tot mai mari uh, lacune în ceea ce privește competențele și forța de muncă bine formată, ceea ce înseamnă că Uniunea Europeană și statele membre trebuie să atragă uh, lucrători bine calificați, înalt calificați din străinătate. În momentul de față, numărul permiselor pentru lucrători înalt calificați din Uniunea Europeană, naționale și blue card, este mai scăzut decât în țările noastre concurente principale, Statele Unite, Canada sau Australia. Revizuirea dorește să înlăture problemele, făcând această schemă mai atractivă, îmbunătățind, de asemenea, drepturile asociate acestui card. Nu dorim să le spunem statelor membre cât uh, migranți înalt calificați trebuie să accepte. Nu putem să facem acest lucru. De asemenea, nu vrem să le spunem angajatorilor, nu vrem să spunem piețelor de muncă de câți uh, muncitori străini vor avea nevoie. Nu putem să facem nici acest lucru. Dar dorim ca sistemul în ansamblu să fie mai atractiv, mai flexibil și mai mobil. Apreciez mult susținerea Parlamentului European și mai ales a bunului meu prieten Claude pe acest dosar. Sper că vom ajunge la un compromis ambițios înainte de luna iunie și mă bazez pe sprijinul președinției bulgare pentru a face progrese în acest dosar. Dar migrația legală nu se referă doar la persoanele înalt calificate. De aceea am lansat o verificare a adecvării legislației uh, privind migrația legală în Uniunea Europeană, pe care v-am consultat și pe dumneavoastră și care va fi finalizată mai târziu în cursul acestui an m-a bucurat să văd uh, interesul pe care l-au arătat toate părțile interesate. În momentul de față, examinăm toate răspunsurile primite. Migrația legală este de asemenea o componentă importantă a relațiilor noastre cu țările terțe în ceea ce privește gestionarea migrației. De aceea, în momentul de față, împreună cu statele membre, dezvoltăm proiecte pilot concrete pentru migrația forței de muncă cu anumite țări terțe. Și în cele din urmă, un aspect uh, important și de multe ori subestimat pe care îl veți discuta astăzi, integrarea. Integrarea socială și economică a tuturor acelora care au dreptul să rămână în Uniunea Europeană este crucială pentru viitorul și pentru coeziunea societăților noastre politicile noastre în domeniul migrației și azilului vor avea succes doar dacă integrarea migranților uh, va fi o poveste de succes în cele din urmă. Dar avem nevoie de o abordare care să includă întreaga societate pentru aceasta. De aceea, de exemplu, am implicat sectorul privat și partenerii socioeconomici în inițiative cum ar fi angajatorii împreună pentru integrare sau parteneriatul pentru integrare. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, în momentul de față avem în față o oportunitate. Pentru că situația s-a schimbat față de unde eram acum 2 ani. Situația este mai stabilă, este sub control, deși, sigur, trebuie să uh, veghem în continuare. Acum trebuie să privim spre viitor și să fim inteligenți și ambițioși atunci când proiectăm o politică a migrației care să facă față provocărilor viitoare. Eforturile de integrare și eforturile în domeniul migrației legale sunt o parte esențială a acestui proces mai amplu. Vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia de a împărtăși aceste gânduri cu dumneavoastră vă urez uh, lucrări uh, bune și fructuoase și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Înțeleg că trebuie să ne părăsiți și să mergeți la reuniunea Colegiului Comisarilor, dar știu că dumneavoastră veți uh, uh, primi toate contribuțiile pe care le vor aduce colegii noștri parlamentari naționali la această dezbatere. Îl vom asculta și pe domnul Berner, care este ministru adjunct de interne, reprezentând președinția bulgară a Consiliului. Următoarele șase luni uh, vor fi o perioadă foarte uh, dificilă. Nu vreau să cresc presiunea care e pe umerii dumneavoastră, dar uh, E clar că 40% din munca pe care o veți face vizează domeniile noastre de competență și, deci, uh, cu mare interes așteptăm să vedem uh, comentariile, um, comentariul și ce aveți dumneavoastră să ne spuneți. Mulțumesc, uh, domnule Moraș, domnule Cvetanov, stimate domnule comisar Avramopoulos, Stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această invitație de a participa la reuniunea interparlamentară a Comisiei Libe a Parlamentului European cu parlamentele naționale. E o plăcere și o onoare pentru mine să reprezint președinția bulgară a Consiliului Uniunii Europene la această reuniune. În ultimii ani, problema migrației și nevoia unei gestiuni eficace a proceselor migratoare au ocupat uh, locul central pe agenda europeană. Situația din ultimii ani a arătat foarte clar că o gestiune cuprinzătoare a migrației necesită acțiuni hotărâte la nivel european cu privire la migrația legală, migrația ilegală, lupta împotriva traficului de persoane, um, și o mai bună cooperare cu alte țări și cu organizații internaționale. Președinția bulgară este decisă să continue și să consolideze eforturile în toate aceste domenii. Împărtășim întru totul nevoia de a avea o abordare holistică a procesului migrației, luând în considerare și dimensiunea externă a acestuia într-o politică de migrație bine echilibrată și cuprinzătoare. În acest context, ne vom continua activitatea și vom um, schimba puțin abordarea trecând de la nevoia de a gestiona criza migrației către o abordare cuprinzătoare pe termen lung care să transforme um, fluxurile migratorii ilegale în căi previzibile, legale de migrare către Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ar trebui să fie foarte clară în mesajele pe care le transmite lumii. Nu ar trebui să permită unor cetățeni um, care se află în mod ilegal pe teritoriul său să rămână. În același timp, trebuie să continue să dezvolte căile legale uh, așa cum sunt ele prevăzute în politicile europene în domeniul migrației. În timpul președinției bulgare vom continua eforturile comune de a combate um, pentru a găsi uh, soluții pe termen lung la toate problemele cu care ne confruntăm. E nevoie să găsim un răspuns comun la provocările cu care se confruntă statele membre europene, cum ar fi populația care îmbătrânește, um, o forță de muncă insuficientă. Ei bine, aceste lucruri vor fi posibile uh, doar printr-o migrație bine gestionată, mână în mână cu eforturi naționale de a îmbunătăți competențele lucrătorilor și de a face față problemelor de pe piața muncii din statele membre. În acest context, trebuie să ajungem la un acord între colegiuitori pe păi, unele chestiuni controversate legate de directiva privind uh, uh, cardul albastru, Blue Card Directive și trebuie să găsim o soluție pentru uh, lucrătorii înalt calificați din țări terțe pentru a îmbunătăți competitivitatea Uniunii Europene pe piețele globale. Trebuie să ne gândim cum putem să oferim condiții atractive cetățenilor uh, altor țări, astfel încât mobilitatea lor să fie facilitată și, sigur, dacă doresc, să rămână în Uniunea Europeană. Um, știm că avem uh, instrumente care funcționează foarte bine de mobilitate în domeniul studenților, uh, cercetătorilor, uh, lucrătorilor detașați, acestea trebuie să fie uh, transformate și adaptate uh, și pentru lucrătorii înalt calificați din țările terțe. Vom continua eforturile dezvoltării sistemului european de azil, inclusiv uh, lucrând la un regulament care să stabilească un cadru european pentru relocarea refugiaților. Pentru că noi considerăm că Uniunea Europeană trebuie să rămână deschisă în fața celor care au nevoie de protecție uh, um, și, sigur, pe baza valorilor demnității umane și a drepturilor uh, uh umane. Trebuie să promovăm uh, regimuri umanitare care să permită acceptarea celor care au nevoie de protecție în mod voluntar de către statele membre prin uh, programele naționale de relocare. Pe lângă acestea, trebuie să asigurăm securitatea Uniunii Europene. Trebuie să luăm toate măsurile pentru a um, nu permite niciun fel de abuzuri uh, ale legislației sau uh, drepturilor pe care uh, le uh, permite, le oferă Uniunea Europeană. Sperăm că toate eforturile în domeniul uh, migrației să uh, își arată rezultatele. Mă gândesc la mecanismul privind vizele. Există un mecanism de uh, suspendare temporară a regimului uh, fără viză pentru țări care pot să uh, prezinte riscuri în contextul migrației și securității. Sigur, sistemul ETIAS al Uniunii Europene trebuie um, să fie finalizat. S-a făcut, a făcut progrese în uh, acest uh, sens și vom finaliza în curând și acest dosar. În continuare lucrăm la regimurile de facilitare a vizelor. Trebuie să continuăm eforturile de a adapta politicile în domeniul vizelor la provocările actuale. Așteptăm în acest sens propunerile Comisiei uh, privind o mai bună armonizare a politicii în domeniul vizelor și suntem pregătiți să începem activitatea Uh, la codul privind vizele și la sistemul uh, privind uh, um, la regulamentul privind sistemul de vize. Dorim să îmbunătățim astfel capacitatea noastră de a gestiona migrația um, și de a consolida controlele pentru a consolida siguranța la frontierele europene. În timpul președinției noastre vom uh, continua să lucrăm la uh, pactul global privind uh, refugiații și suntem conștienți de rolul important pe care îl joacă Uniunea Europeană în uh, pactul uh, global uh, privind migrația, astfel încât să încurajăm uh, migrarea seculară um, prin politici uh, uh, care să îi ajute uh, să ajute formarea, căpătarea de competențe în țările de origine și reîntoarcerea în siguranță um, a celor care doresc să se întoarcă în țările lor. De asemenea, trebuie să fim atenți și la um, cauzele migrației. Trebuie să le abordăm în cadrul um, agendei de dezvoltare durabile 2030. Sigur că abordarea cuprinzătoare asupra migrației uh, este un cadru în care vom colabora Uh, strâns cu țările terțe de origine și de tranzit, promovând uh, utilizarea instrumentelor uh, existente și a planului de acțiune de la Valeta, în cadrul european de parteneriat avem parteneriate specifice cu anumite țări terțe, astfel încât să le ajutăm să ajungă la exploatarea pe deplină a potențialului lor. În cadrul acordurilor de parteneriat Trebuie să um, se îmbunătățească capacitatea noastră de o mai bună gestiune a migrației în beneficiul economiei Uniunii Europene, ajutând în același timp dezvoltarea regiunilor care sunt uh, afectate cel mai mult de uh, sărăcie. Astfel vom putea face față, vom putea aborda cauzele migrației ilegale. Uniunea Europeană trebuie să ofere noi căi de admitere pentru acele țări care sunt pregătite să-și aprofundeze cooperarea cu Uniunea Europeană. Uh, aceste țări trebuie să-și îmbunătățească capacitatea de gestionare a migrației și să uh, facă eforturi uh, cu privire la reprimirea migranților Um, în țările lor de origine, astfel încât uh, să se elimine în cele din urmă cauzele care generează fluxuri migratoare. Avem o nouă inițiativă de facilitare a accesului la Uniunea Europeană prin migrație legală și sperăm că toate aceste eforturi vor contribui la o mai bună cooperare cu țările terțe Uh, sperăm că astfel se va îmbunătăți situația pieței muncii din Uniunea Europeană și va scădea, vor scădea fluxurile migratorii. Președinția bulgară va susține orice eforturi care duc uh, la uh, proiectarea unei căi legale de acces la Uniunea Europeană ca o alternativă la trecerea ilegală a frontierelor cu toate dificultățile și pericolele asociate. Considerăm că dezvoltarea viitoare a politicii în domeniul migrației va scădea migrația neregulamentară și va duce la o mai bună gestionare a proceselor migratoare. Vom face tot ce vom putea pentru a atinge acest obiectiv. Uh, special al Națiunilor Unite privind drepturile omului și ale migranții. Intervenție fără microfon. În uh, timpul uh, mandatului meu pe care l-am preluat în august, uh, voi încerca să întăresc protecția drepturilor omului ale migranților. Migrația nu poate să fie considerată o problemă, iar migranții nu pot să fie considerați o problemă. Altceva este problema problemelor care apar ca un rezultat al politicilor inadecvate și practicilor inadecvate ale statelor. Problema este cum privesc statele migrațiile. Migrația a existat întotdeauna și va continua să existe. Comportamentul uman încearcă să găsească oportunități mai bune pentru familii și pentru uh, ei înșiși. Mulți uh, factori influențează deciziile migranților în legătură cu motivul, uh, momentul și locul unde vor să migreze. Principalii uh, factori care determină acest lucru sunt uh, sărăcia, violența, discriminarea și proasta guvernare. Migranții uh, merg acolo unde se găsesc locuri de muncă, unde pot să se integreze și să creeze un viitor pentru copiii lor. Discuții publice în legătură cu acești factori sunt destul de vagi Uh, și de multe ori uh, migranții sunt văzuți ca niște oameni care fură locuri de muncă. Sunt uh, destul de vagi și de multe ori migranții sunt văzuți ca niște oameni care fură locuri de muncă pescuit și uh, industria extractivă. De multe ori, uh, uh, migranții se confruntă cu violență, cu abuzuri și exploatare din partea uh, uh, care merită să fie asumat, pentru că asta le dă posibilitatea să se stabilească într-o țară unde pot să-și creeze un viitor mai bun pentru ei și familiile lor. Uh, mișcările demografice și populația care îmbătrânește în țările europene ar trebui să ducă la o nouă modalitate. Migranții sunt uh, canale uh, mai accesibile, um, legale și sigure uh, pentru migrație și pentru a participa la piața muncii. Politicile represive și lipsa unei reacții la acești factori de ca la negru statele uh, nu abordează de cele mai multe ori motivele pentru care astfel de oameni vin din țările de origine și de ce uh, angajatorii din țările uh, de destinație încearcă să îi angajeze. Așa numita criză a migrației este o cât să uh, sporim uh, trauma și suferința uh, acestor oameni, diminuând astfel posibilitatea și motivarea unei integrări încununate de succes în viitor. Atât predecesorul meu cât și eu am analizat politicile în domeniul migrației ale Uniunii Europene și am uh, uh, susținut preocupările noastre, cum ar fi de pildă uh, declarația uh, UE, uh, părtarea migranților pe, cât este posibil, pentru că asta nu face decât să adâncească suferința la frontierele externe și practici mai accesibile Uh, legale și sigure vor uh, face statele uh, să reacționeze mai bidomilor. Migrația susține dezvoltarea și prosperitatea. Imigrația are un impact pozitiv în general asupra gener ceea ce primesc ca și servicii trebuie să reducem reprezentările populiste negative în legătură cu și cu celor care Uh, exploatează uh, pe acești migranți. Pentru a facilita mobilitatea, statele trebuie să sporească temporară, reunificarea familiilor, uh, rezidența, vizele de studenți. De fapt, statele trebuie să șederea migranților fără documente ilegali. Uh, migranții ar plăti uh, mai degrabă o uh, taxă rezonabilă unui ofițer de eliberare a vizelor decât să fie abuzat de către traficanți. Acești migranți ar adapta la cerințele statelor și acest lucru ar avea un impact pozitiv aceștia ar lucra pe piața legală a muncii, chiar și pentru un salariu minim, în loc să fie exploatați și abuzați uh, acest cerc vicios. Scopul general de guvernare a mobilității este ca migranții să folosească canalele legale pentru a intra și pentru a Uh, rezida în țările de destinație, astfel uh, reducând în mod semnificativ uh, dimensiile legale de migrație pentru a veni în întâmpinarea cererilor de locuri de muncă atunci când există canale de migrație legală, migranții vor fi mai puțin supuși toate competențele va uh, limita puterea acestor uh, uh, structuri de traficanți. Trebuie să se ofere vize de lucru care ar reduce în mod semnificativ scopuri. Statele vor dezvolta mecanisme necesare pentru a acorda posibilitatea de relocare refugiaților. Aceasta va crea un program pe termen lung, durabil și va asigura ca un număr mare de refugiați să încerce să se relocheze mai degrabă decât să cheltuie sume mari de bani și să-și riște viața uh, în uh, mâinile uh, traficanților. Acest lucru ar reduce în mod considerabil piața pentru traficanți. Așa cum am explicat uh, anterior, uh, piața muncii la negru uh, funcționează ca un magnet pentru migranții ilegali la cererea angajatori, angajatorilor care exploatează și constituie un factor de imbold pentru lucrătorii migranți. Acest uh, lucru uh, are un impact asupra costurilor uh, cu munca, în special în construcție, agricultură, îngrijiri, turism, pescuit și industria extractivă acceptarea de către consumatori, indiferența politicienilor și lipsa unor plângeri din partea migranților din cauza faptului că se tem că vor fi uh, arestați, uh, de, de, deținuți sau deportați. Totuși, trebuie să se întreprinde acțiuni pentru a avea o mobilitate fără distorsionări pe piața muncii, ceea ce ar uh, întări foarte mult această piață și mecanismele de inspecție a muncii. Uh, procedurile de regularizare proactive ar trebui să îi ajute pe migranții care lucrează și care sunt integrați social, cei care rămân într-o țară cu un statut uh, legal, care uh, combat exploatarea și își apără drepturile așa cum o fac și ceilalți. Mulțumesc, uh, domnule González Morales, și înainte de a trece mai departe la următorul vorbitor în această dimineață, o să fac un anunț neobișnuit. Uh, cineva și-a lăsat un uh, inel valoros uh, la toaletă. Cine își dă seama că nu are acest inel să ne anunțe la sfârșitul acestei sesiuni și inelul îi va fi înapoiat. Nu glumesc, îi va fi returnat discret. Deci un anunț cumva suprarealist. Dragi uh, colegi, uh, recunosc uh, în sală chipurile unor parlamentari care au o experiență în ceea ce privește migrația și integrarea în propriile lor țări. Următorul vorbitor are o experiență bogată în această privință. Este vorba de primarul Fatma Shahin, Uh, din uh, Gaziantep, uh, din Turcia. Această provincie a fost nominalizată în 2016 pentru Premiul Nobel pentru Pace nu numai pentru că a găzduit aproape 50.000 de refugiați într-o perioadă foarte scurtă, ci și pentru a vă da seama de cifră, uh, trebuie să ne gândim la câți uh, uh, refugiați au fost găzduiți în Uniunea Și pentru a vă da seama de cifră, trebuie să ne gândim la câți refugiați au fost găzduiți în Uniunea Europeană. Sunt foarte bucuros să o invit să ne împărtășească din uh, experiența sa uh, timp de 10 minute. Vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, domnilor miniștri, distinși membrii ai acestei comisii, doamnelor și domnilor, așa cum a sugerat președintele, va fi o zi importantă în această importantă discuții în care discutăm despre uh, modele de gestionare. O să încerc să vă spun cum putem să gestionăm migrația într-o manieră uh, cât mai eficientă și într-un timp foarte scurt. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să o fac. O să prezint uh, Gaziantep pe scurt. Este membru al rețelei de orașe creatoare a UNESCO, grație uh, contextului istoric și gastronomic. Am uh, fost numit și ales primar al acestui oraș din 2011 am lucrat intens pentru a ne asigura că astfel de atrocități nu se mai întâmplă și am încercat să venim cu soluții umanitare la criza care a început în 2011. Uh, Turcia a adoptat o politică uh, deschisă. Timp de șapte ani am încercat să dăm o mână de ajutor vecinilor și prietenilor noștri. Așa cum a spus-o distinsul președinte al Comisiei, Gaziantep uh, a purtat uh, povara, dacă vedeți uh, numărul de refugiați, dacă comparăm cifrele cu restul Europei, puteți vedea cât de grea a fost această povară pentru Gaziantep. O să încerc să explic ce politici în domeniul migrației am uh, adoptat pentru a atenua această povară. Vedeți orașele care au primit numărul cel mai mare de migranți uh, pe uh, hartă. Gestionarea bugetelor este cheie. Am încheiat un acord cu Uniunea Europeană și este foarte important pentru Uniunea Europeană să își îndeplinească promisiunile să se țină de promisiunile sale, să elibereze tranșele de uh, bani care au fost deja promise. Dacă dorim să gestionăm uh, criza într-o manieră uh, durabilă, trebuie să ne asigurăm că toate părțile uh, își îndeplinesc responsabilitățile, inclusiv cele financiare. Ce a făcut Gaziantep din 2011? Înainte am fost ministru cu problemele uh, familiei și ale femeilor. Uh, am lucrat în domeniul uh, justiției sociale și drepturilor omului. Pe baza experienței mele ca ministru am elaborat un plan de urgență atunci când a apărut, când a izbucnit criza refugiaților. Cum să coexistăm, cum să lucrăm, să învățăm împreună, să studiem împreună în uh, Turcia, municipalitățile municipalitățile nu au școli uh, uh, în uh, domeniul lor de competență. Dacă am fi avut această posibilitate, uh, ar fi fost mult mai bine. Uh, unii copii pot să cadă uh, pradă uh, organizațiilor teroriste, cum ar fi Daeshul sau uh, PKK-ul, din cauza uh, unei uh, educații inadecvate. De asemenea, am deschis un centru pentru refugiați care face cercetări și încearcă să înțeleagă nevoile refugiaților. Încercăm să armonizăm aceste nevoi cu nevoile proprii noastre societăți. Uh, obiectivul principal al acestui centru de refugiați este să vegheze ca refugiații să fie integrați uh, în uh, mijlocul locuitorilor uh, Gaziantep. De asemenea, am invitat uh, femei siriene și copii la cursurile publice organizate de municipalitatea metropolitană. Dacă am fi izolat aceste persoane, am fi uh, dus uh, la uh, germinarea terorismului uh, când, atunci când am adoptat politicile la nivelul municipalității, am avut o abordare integratoare. Și așa cum a spus-o președintele, a fost uh, foarte important uh, să creăm condițiile pentru munca din viitor. A trebuit să dăm anumite puteri acestor uh, persoane și am privit lucrurile din perspectiva umanitară. Uh, drepturile copiilor, drepturile femeilor, uh, drepturile persoanelor cu dizabilități uh, au fost foarte importante pentru noi. Sunt principii uh, foarte dragi Națiunilor Unite, după cum știți. Copiii sunt copii peste tot, indiferent unde se nasc. Dacă vedem că un uh, copil uh, vedem un copil uh, din Orientul Mijlociu sau din Asia, el are aceleași nevoi ca și cel din Europa. De aceea am deschis grădinițele și școlile pentru acești copii, pentru că știm că uh, ei aveau nevoie. Imaginați-vă că jumătate din Bruxelles ar fi găzduit uh, în Gaziantep uh, și asta ar presupune o susținere extraordinară din punct de vedere a educației, a găzduirii, uh, a îngrijirilor medicale. Deci există probleme de infrastructură, probleme legate de educație. Atunci când am devenit primar, erau 170.000. Uh, de copii uh, sub 18 uh, și numai 3000 erau școlarizați. Dar după patru ani de eforturi intense, am fost în măsură să creștem rata de școlarizare de la 3.000 la 67.000. Dacă copiii sirieni s-ar întoarce în uh, propria uh, lor țară rata de școlarizare ar fi de 80%. Este important să uh, sporim rata de școlarizare pentru acești copii pentru că vor fi parte a societății uh, turce în viitor. Am uh, inițiat un sistem numit Sistemul Cotelor Deschise. Acesta vizează integrarea refugiaților uh, sirieni în sistemul de angajare uh, din Turcia fără a afecta uh, angajatorii uh, turci. Problema principală a fost apa. Pentru un primar este uh, o uh, prioritate 120 de kilometri de uh, conducte de apă trebuie să fie finalizați. Acest model pe care vi l-am prezentat este un model specific Gaziantepului. Pentru a materializa acest model sau acest proiect a trebuit, dacă vreți, să reconstruim orașul pentru a asigura existența noilor veniți, a trebuit să reconstruim sau să restructurăm orașul nostru. Migrația este un rezultat. Am văzut în Erbab și în Ingerablus că dacă asiguri ă, siguranță oamenilor, se întorc imediat ă, la casele lor. În Gerablus am creat o zonă sigură pentru migranți, astfel încât populația a crescut rapid de la 3.000 la 50.000. Dacă vreți să gestionați criza în Europa, trebuie să creați zone sigure, safe zones, în patria uh, refugiaților. Acest lucru nu trebuie văzut ca o povară Uh, economică, trebuie să uh, ne axăm pe componenta umanitară și pe crearea de zone sigure pentru refugiați, astfel încât refugiații să se întoarcă în uh, uh propriile lor țări. Acesta este modelul din Gaziantep și cred că Turcia oferă un model viabil pentru Uniunea Europeană. Turcia și-a respectat uh, promisiunile uh, Uh, atunci când este vorba despre acordurile din martie între Turcia și Uniunea Europeană, am controlat uh, frontierele, dar vrem ca și Uniunea Europeană să facă tot ce este în putință. Căile legale uh, căile uh, legale pentru migrație trebuie să fie așa cum arată și numele legale, însă nu trebuie să discriminăm migranții, nu trebuie să uh, îi acceptăm numai pe migranții care ar fi uh, în beneficiul Uniunii Europene. Sunt și oameni în vârstnici, sunt copii, sunt oameni care nu sunt talentați și care au și ei nevoie de o casă. Dacă îi supunem unor uh, discriminări, atunci uh, terorismul uh, va lua și mai mult avânt avem nevoie de soluții uh, durabile. Trebuie să uh, încercăm să găsim o soluție globală la această problemă. Am vrut să vă prezint modelul nostru, modelul Gaziantep și să vă atrag atenția asupra drepturilor tinerilor, vârstnicilor, femeilor, copiilor, persoanelor cu dizabilități. Modelul din Gaziantep este un model de urmat și vreau să vă mulțumesc uh, pentru că m-ați ascultat. Mulțumesc, doamnă primar. Știu că ați avut mult mai multe de spus, dar timpul e limitat. Vă mulțumesc. A, uh timp de 10 minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor miniștri, distinși membrii ai acestei comisii, doamnelor și domnilor. Așa cum a sugerat uh, președintele, va fi o zi importantă în această importantă discuții în care discutăm despre uh, modele de gestionare. O să încerc să vă spun cum putem să gestionăm migrația într-o manieră uh, cât mai eficientă și într-un timp foarte scurt. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să o fac. O să prezint uh, Gaziantep pe scurt este membru al rețelei de orașe creatoare a UNESCO, grație uh, contextului istoric și gastronomic. Am uh, fost numit uh, și ales uh, primar al acestui oraș din 2011 am lucrat intens pentru a ne asigura că astfel de atrocități nu se mai întâmplă și am încercat să venim cu soluții umanitare la criza care a început în 2011. Uh, Turcia a adoptat o politică uh, deschisă. Timp de șapte ani am încercat să dăm o mână de ajutor vecinilor și prietenilor noștri. Așa cum a spus-o distinsul președinte al Comisiei, Gaziantep uh, a purtat uh, povara, dacă vedeți uh, numărul de refugiați, dacă comparăm cifrele cu restul Europei, puteți vedea cât de grea a fost această povară pentru Gaziantep. O să încerc să explic ce politici în domeniul migrației am uh, adoptat pentru a atenua această povară. Vedeți orașele care au primit numărul cel mai mare de migranți uh, pe uh, hartă. Gestionarea bugetelor este cheie am încheiat un acord cu Uniunea Europeană și este foarte important pentru Uniunea Europeană să își îndeplinească promisiunile să se țină de promisiunile sale, să elibereze tranșele de uh, bani care au fost deja promise. Dacă dorim să gestionăm uh, criza într-o manieră uh, durabilă, trebuie să ne asigurăm că toate părțile uh, își îndeplinesc responsabilitățile, inclusiv cele financiare. Ce a făcut Gaziantep din 2011? Înainte am fost ministru cu problemele uh, familiei și ale femeilor. Uh, am lucrat în domeniul uh, justiției sociale și drepturilor omului. Pe baza experienței mele ca ministru am elaborat un plan de urgență atunci când a apărut, când a izbucnit criza refugiaților. Cum să coexistăm, cum să lucrăm, să învățăm împreună, să studiem împreună în Turcia, municipalitățile municipalitățile nu au școli uh, uh, în uh, domeniul lor de competență. Dacă am fi avut această posibilitate, uh, ar fi fost mult mai bine. Uh, unii copii pot să cadă uh, pradă uh, organizațiilor teroriste, cum ar fi Daeshul sau uh, PKK-ul, din cauza uh, unei uh, educații inadecvate. De asemenea, am deschis un centru pentru refugiați care face cercetări și încearcă să înțeleagă nevoile refugiaților. Încercăm să armonizăm aceste nevoi cu nevoile proprii noastre societăți. Uh, obiectivul principal al acestui centru de refugiați este să vegheze ca refugiații să fie integrați uh, în uh, mijlocul locuitorilor Gaziantep. De asemenea, am invitat femei siriene și copii la cursurile publice organizate uh, de municipalitatea metropolitană. Dacă am fi izolat aceste persoane, am fi uh, dus uh, la uh, germinarea terorismului uh, uh atunci când am uh, adoptat politicile la nivelul municipalității, am avut o abordare integratoare. Uh, și așa cum a spus-o președintele, a fost uh, foarte important uh, să creăm condițiile pentru munca din viitor. A trebuit să dăm anumite puteri acestor uh, persoane și am privit lucrurile din perspectiva umanitară drepturile copiilor, drepturile femeilor, drepturile persoanelor cu dizabilități au fost foarte importante pentru noi. Sunt principii foarte dragi Națiunilor Unite, după cum știți. Copiii sunt copii peste tot, indiferent unde se nasc. Dacă vedem că un uh, copil uh, vedem un copil uh, din Orientul Mijlociu sau din Asia, el are aceleași nevoi ca și cel din Europa. De aceea am deschis grădinițele și școlile pentru acești copii, pentru că știm că uh, ei aveau nevoie. Imaginați-vă că jumătate din Bruxelles ar fi găzduit uh, în Gaziantep uh, și asta ar presupune o susținere extraordinară din punct de vedere a educației, a găzduirii, uh, a îngrijirilor medicale. Deci există probleme de infrastructură, probleme legate de educație. Atunci când am devenit primar, erau 170.000 Uh, de copii uh, sub 18 uh, și numai 3000 erau școlarizați. Dar după patru ani de eforturi intense, am fost în măsură să creștem rata de școlarizare de la 3.000 la 67.000. Dacă copiii sirieni s-ar întoarce în Uh, propria uh, lor țară, rata de școlarizare ar fi de 80%. Este important să uh, sporim rata de școlarizare pentru acești copii, pentru că vor fi parte a societății uh, turce în viitor. Am uh, inițiat un sistem numit sistemul cotelor deschise. Acesta vizează integrarea refugiaților uh, sirieni în sistemul de angajare uh, din Turcia fără a afecta um, angajatorii uh, turci. Problema principală a fost apa. Pentru un primar este o prioritate 120 de kilometri de uh, conducte de apă trebuie să fie finalizați. Acest model pe care uh, vi l-am prezentat este un model specific Gaziantepului. Pentru a materializa acest model sau acest proiect a trebuit, dacă vreți, să reconstruim orașul pentru a asigura existența noilor veniți, a trebuit să reconstruim sau să restructurăm orașul nostru. Migrația este un rezultat. Am văzut în Erbab și în Ingerablus că dacă asiguri ă, siguranță oamenilor, se întorc imediat ă, la casele lor. În Gerablus am creat o zonă sigură pentru migranți, astfel încât populația a crescut rapid de la 3.000 la 50.000. Dacă vreți să gestionați criza în Europa, trebuie să creați zone sigure, safe zones, în patria uh, refugiaților. Acest lucru nu trebuie văzut ca o povară uh, economică, trebuie să ne axăm pe componenta umanitară și pe crearea de zone sigure pentru refugiați, astfel încât refugiații să se întoarcă în uh, propriile lor țări. Acesta este modelul din Gaziantep și cred că Turcia oferă un model viabil uh, pentru Uniunea Europeană. Turcia și-a respectat uh, promisiunile uh, atunci când este vorba despre acordurile din martie între Turcia și Uniunea Europeană. Am controlat uh, frontierele, dar vrem ca și Uniunea Europeană să facă tot ce este în putință. Căile legale uh, căile uh, legale pentru migrație trebuie să fie așa cum arată și numele legale, însă nu trebuie să discriminăm migranții, nu trebuie să uh, îi uh, acceptăm numai pe migranții care ar fi uh, în beneficiul Uniunii Europene. Sunt și oameni în vârstnici, sunt copii, sunt oameni care nu sunt talentați și care au și ei nevoie de o casă. Dacă îi supunem unor uh, discriminări, atunci uh, terorismul uh, va lua și mai mult avânt. Uh, avem nevoie de soluții uh, durabile. Trebuie să uh, încercăm să găsim o soluție globală la această problemă. Am vrut să vă prezint modelul nostru, modelul Gaziantep și să vă atrag atenția asupra drepturilor tinerilor, vârstnicilor, femeilor, copiilor, persoanelor cu dizabilități. Modelul din Gaziantep este un model de urmat și vreau să vă mulțumesc uh, pentru că m-ați ascultat. Mulțumesc, doamnă primar. Știu că ați avut mult mai multe de spus, dar timpul e limitat. Vă mulțumim. Da, și suntem interesați să aflăm acum și experiența din partea celor din Parlamentele Naționale. Vă mulțumim din nou, doamnă primar, pentru prezentare. O apreciem. Așadar, dragi colegi, acum îmi îndrept atenția tuturor. Mulțumesc pentru răbdarea de care a dat dovadă. Deci, din partea PP Ungaria, doamna Monica Danai are cuvântul. Vă rog. And, and everyone, if you could just speak for maximum. Și fiecare un timp de vorbire. Most is és korábban is mindig tiszteletben tartottuk és... Mulțumesc. Uh, aș dori să spun uh, cele ce urmează. Are faptul că Ungaria are alte răspunsuri la aceste provocări. Noi avem propriile nu știu, se face un amestec așa în ce privește eh, refugiații, avem obligații legale. Lucrurile stau altfel cu migranții și mulțumesc eh, raportorului ONU eh, pentru că, când, sigur, când e vorba de Gaziantep, și eu am fost acolo și felicit pe doamna primar pentru munca extraordinară de acolo, e vorba de partajarea poverii, mecanismul de solidaritate, relocare a fost acceptat, iată, Ungaria a fost printre cei care au rezistat la solidaritate. Și trebuie să spun că, de exemplu, cu așa numitul acord de readmisie, iată, acum vedem ce se întâmplă în Libia, dar și cu turci. Nu există pază de coastă libiană, doar cu numele. Sunt miliții care operează acolo și faptul că nu există căi legale înseamnă că uh, noi, uh, practic, dăm apă la moară traficanților. Așadar, haide să creăm căi legale și sigure. De aceea avem nevoie de... Vreau să întreb pe colegii din Parlamentele Naționale, din țările care au așa numitele sisteme de programe de investiții, golden visa, nu cumva le rușine cumva, că totuși guvernele pun tot felul. Trebuie să ne gândim la declinul demografic în Europa, dar în același timp, iată că uh, ei dau undă verde și vize de aur, golden visas, pentru migranți bogați. Mulți din ei nu vor decât să verifice sistemul de la Schengen și pentru migranți bogați. Mulți din ei nu vor decât să verifice sistemul de la Schengen. Mulțumesc acum José Alberto Martín Toledano din Spania, Comisia de Afaceri Externe din Parlamentul Spaniol. Mulțumesc! Eu n-aș fi de acord cu domnul González când spune că nu ne aflăm în fața unei probleme. Din nefericire e o problemă, fiind din calea violenței uh, sau fugind ca să nu fie asasinați pur și simplu. E o tragedie și e și o problemă. E o problemă uh, modul cum ajung până la destinație în Europa sau în emisfera nordică, pentru că trec prin țări în care uneori sunt maltratați, nu le sunt respectate drepturile și sunt migratoriu, pentru că de multe ori societățile noastre nu sunt pregătite din punct de vedere legal, social, mental pentru un uh, aflux atât de important și de masiv. Uh, aceste persoane care doresc să aibă o viață mai bună până la urmă. De aceea în Spania ă, se simte foarte mult statele Uniunii. Toate statele trebuie să se ocupe de problema asta și toate statele trebuie să găsească o soluție solidară pentru migranți și pentru refugiați. Și noi înțelegem că e foarte important să fim activi ă, încă de la origine, eu am speranțe că munca Uniunii Europene va da un rezultat pozitiv și că ne va permite să avem un flux migratoriu mult mai reglementat și mult mai integrat. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Yaroslav Paska. Mulțumesc domnule. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Problemele noastre actuale au fost create în special de migrația ilegală, mai ales din 2015 încoace. În 2015 au fost fluxuri masive și am văzut că UE și statele membre nu erau gata pentru acest fenomen. Acum nu voi uh, comenta la ce am auzit aici sau nu voi comenta reacția mm, cancelarului german sau președintelui Comisiei Europene, care nu întotdeauna au fost cele mai bune, dar totuși e bine că după doi ani în Uniunea Europeană am ajuns la un consens că trebuie să stopăm uh, sosirea migranților ilegale în Uniunea Europeană și trebuie să pregătim fluxurile legale de migranți. Sigur, asta să o facem și în mod formal. Și aș vrea să subliniez aici, în zona cetățeniei, statele membre sunt suverane. Uniunea Europeană nu are cetățeni, statele membre au cetățeni și statele membre au propriile lor politici sociale, economice, uh, în interesul cetățenilor și e foarte important ca Uniunea Europeană să nu interfereze prea mult în acest proces și să respecte dreptul statelor membre de a își lua propriile decizii în acest domeniu statele membre, de asemenea, sunt uh, capabile să spună ele însele uh, în ce fel de structuri și în ce numere sunt gata să accepte acești migranți. Aici, la Comisia Europeană, sunt tot felul de ingineri sociale, la ONU, la fel. Vă rog, uh, domnilor, nu impuneți cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene viziuni care nu sunt acceptabile pentru oamenii din aceste țări. Trebuie să respectăm și opiniile publice, să respectăm propriile noștri cetățeni, pentru că pe ei îi reprezentăm noi uh, în uh, a favori politici la nivel uh, statal și european. Mulțumesc acum din partea Parlamentului European, doamna Barbara Spinelli. Răspunzătoare în acest domeniu. Vreau să mulțumesc și doamnei primar Gaziantepului pentru prezentarea făcută în ce privește integrarea refugiaților. Mă adresez doamnei primar uh, din Gaziantep. Uh, e vorba de o temă la care s-a referit uh, Ilor. E vorba de economia subterană sau nesubterană, oricum. Problema e foarte... Thank you very much. Um, and next for the national... Mulțumesc acum. Τρία χρόνια metatul 2015 Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, din 2015, uh, iată, tot discutăm, dar încă n-am găsit o soluție. În Uniunea Europeană, din păcate, ne confruntăm cu o incoerență, că avem o problemă demografică, într-adevăr, avem un fenomen de îmbătrânire a populației, deci, iată, lipsește mână de lucru și există o încercare de a găzdui migrații, dar, migranții, dar pe de altă parte, um, folosindu-se scuza lipsei de siguranță, noi nu dăm găzduire refugiaților care provin tocmai din țări aflate în mare dificultate. Suntem de acord cu cele spuse domnul Morales. Uh, problemele astea nu au dispărut și nu vor dispărea nici mâine. Și vă spun asta ca locuitor al insulei Lesbos. Deci de ani de zile suntem noi în prima linie și ne ocupăm de problema uh, migrației. Știm că e un fenomen care pe insula Lesbos durează și an și an, de, de ani și ani de zile. Așadar, protecție și găzduire a refugiaților. Astea sunt uh, lucruri pe care le facem așadar de mulți ani de zile în peninsula Lesbos și uh, asta este calea uh, despre care a vorbit și doamna primar din Gaziantep. Asta e soluția. Faptul că unii refuză să dea ascultare vocilor noastre și continuă să resping această posibilitate, pur și simplu mă face să mă tem. Eu văd uh, Uh, și noi cu toții vedem ce se, ce se întâmplă la Lesbos, a și spus și doamna primar din Gaziantep, există centre de găduire, centre de educație pentru copii. Uh, faptul că nu se dorește această soluție este chiar un fenomen uh, spăimântător. Și, în încheiere, aș putea da și un exemplu. M-a întrebat un copil, de ce tot sosesc acești migranți? Uh, și eu i-am răspuns, Păi noi trebuie să găzduim oamenii care fug din propriile lor țară pentru că extins. Noi ne opunem. Conceptul de familie nu trebuie extins uh, în mod exagerat. Sunt activi pentru ca frontierele externe ale Uniunii să fie și sigure, dar și eficiente. Noi uh, susținem uh, aceste zone să uh, se acorde sau nu statutul de uh, uh, chestiunea legată de dreptul de azil. Când e vorba de accesul la piața muncii, noi avem experiență îndelungată în Cehia. Avem aproximativ 450.000 de străini care lucrează în țara noastră Bun, e vorba de muncitori necalificați, dar sunt și studenți, sunt și cercetători. Stat membru, el este cel care decide pe cine să invite pe eh, propria piața muncii. Când e vorba de relocare, Eh, vorbim de 60 de milioane de oameni care și-ar dori relocarea și mai sunt încă alte multe milioane care, în locul în care se află. Putem vorbi de relocare atunci când e vorba de grupurile celor, cele mai vulnerabile, cum ar fi copiii din taberele de refugiați, unde aceștia nu se pot bucura, de exemplu, de îngrijire medicală. Ce s-a întâmplat în 2015 a fost o situație în care destui bani și destule forțe ca să reușească să ajungă. I-am lăsat pe cei mai vulnerabili, cum ar fi femei, copii, bătrâni, i-am lăsat la locul de origine și ei n-au putut ajunge în Europa. Deci, iată că nu, soluția nu este relocarea. Soluția e ca ajutorul pentru dezvoltare, investiții. Trebuie să vorbim despre uh, deschiderea pieței, uh, deschiderea schimburilor comerciale cu aceste țări. Uh, sărăcia din uh, acea țară poate a fost cauzată și de faptul că piețele aici se vorbește despre evaluare individuală în cadrul acestui sistem, dar nu se poate vorbi despre migrație în masă în cadrul acordării dreptului de azil. Mulțumesc! Mulțumesc din partea Blâncii domnul Jan Skopek. Já bych také chtěl zdůraznit eh, při té naší diskuzi, že je třeba rozlišovat. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Și eu vreau să subliniez faptul că trebuie să facem o distincție între migrația legală și a, eh, atragerea de muncitori calificați eh, în statele membre. Sunt două subiecte foarte diferite și este o greșeală să le Uh, confundăm sau să le amestecăm. Dacă vom face acest lucru, nu vom găsi o soluție funcțională. Republica Cehă dorește să se focalizeze asupra cauzelor migrației, nu doar asupra consecințelor. De aceea, politicile de returnare, de readmisie, ar trebui să devină mai eficace și să fie un instrument de luptă împotriva traficului cu uh, migranți sau refugiați. Schimbările la politica de azil trebuie să se bazeze pe un consens, pentru că uh, impunerea de reguli nu va face decât să aprofundeze criza. O rezoluție a Parlamentului a fost adoptată de Parlamentul Ceh recent, prin care se refuză uh, mecanismul de corectare, de relocare și sancțiunile uh, aferente acestuia. Eu cred că statele membre trebuie să fie responsabile pentru aceste decizii și vom încerca să ne asigurăm că dacă se vor aduce schimbări politicilor de azil la nivel european, vom încerca să uh, impunem principiul unanimității și vrem să ne asigurăm că sistemele de azil nu uh, vor fi utilizate uh, în mod abuziv. Am ascultat uh, discursurile introductoare și, din câte înțeleg eu, migrația ilegală va fi transformată în migrație legală prin măsuri uh, simplu administrative sau juridice. Eu nu cred că așa trebuie făcute lucrurile. Eu nu cred că uh, dacă vrem să soluționăm problema unei populații în îmbătrânire prin migrație din alte țări, nu cred că vom reuși. Nu asta e soluția. Nu cred că, soluția, nu cred că problema este atât de gravă, așa cum se spune. Pentru că dacă mă uit la rata șomajului în rândul tinerilor în vechile state membre, nu cred că problema este chiar atât de gravă, cum se spune. Președintele, mulțumesc, dragi colegi. Se încheie astfel uh, lista de intervenții din partea um, colegilor noștri din, parlamentelor, din parlamentele naționale și a colegilor din Parlamentul European. Mulțumesc pentru toate contribuțiile. Uh, acest subiect, știu, este unul uh, deosebit de dificil și de sensibil. Um, eu nu cred că e posibil ca instituțiile europene, Parlamentul, Comisia, să facă o mișcare clară în ceea ce privește integrarea. E clar că e vorba de o chestiune care necesită implicarea deplină a autorităților regionale și uh, naționale. Uh, Există într-adevăr mai multe dosare care sunt în discuție. Ați vorbit mai mulți dintre dumneavoastră despre Cartea Albastră a Uniunii Europene, Blue Card, care deja e în dificultate. Um, sunt uh, subiecte foarte sensibile, unde e nevoie de o, un dialog între instituțiile europene și parlamentarii naționali. De aceea vă mulțumesc pentru comentarii, pentru implicare și sper că uh, ați ascultat și ați auzit, de fapt, și opiniile europarlamentarilor pe acest subiect. Vreau să mulțumesc oaspeților care au luat cuvântul astăzi, domnul Felipe González Morales, uh, Uh, oaspeților noștri de la președinția bulgară. Cred că veți avea un mandat uh, foarte dificil, uh, dar important. Și vreau să vă urez mult, mult succes. Știu că v-ați pregătit foarte mult pentru aceste șase luni și vreau să mulțumesc um, colegilor pentru ceea ce au făcut deja și pentru tot ce, ce vor mai face în următoarele șase luni și mulțumesc și doamne primar pentru toată munca depusă și pentru exemplul foarte bun pe care l-a dat de integrare. Um, ne bucurăm că ați fost astăzi alături de noi și vă mulțumim pentru exemplul de integrare pe care l-ați uh, uh, prezentat aici. Deci, colegi, încă o dată vă mulțumesc. În final, sigur că este imposibil să avem o o discuție aprofundată pe aceste subiecte, chiar dacă nu suntem de aceeași părere, dar e foarte important să discutăm aceste subiecte. Și trecem direct la cea de-a doua sesiune acum. Mulțumesc colegilor și uh, vorbitorilor din sesiunea anterioară și sper că pot să rămână alături de noi. În ultimul moment, din păcate, doamna Intveld, uh, care trebuia să prezideze cea de-a doua sesiune, vorbitorul se întrerupe, Sau uh, era o întrebare la care doreați să răspundeți? Da, da, da, sigur, sigur. Uh, vă rog, vă rog, dacă doriți să răspundeți la întrebare, rapid, vă rog. Da, çocuk işçiliğiyle ilgili, Gaziantep'teki çocuk işçiliğiyle ilgili. Da, o doamnă eurodeputat mi-a adresat o întrebare referitoare la munca um, copiilor care lucrează în uh, uh industria textilă în Gaziantep. Așa a spus uh, doamna eurodeputat. Uh, Uh, eu am spus în prezentarea mea că dacă nu se iau măsurile de protecție necesare, atunci uh, um, în situația în care ne aflăm, uh, se ajunge la o muncă în rândul copiilor. Eforturile noastre sunt tocmai acelea de a ține uh, copiii în învățământ până la uh, vârsta de 18 ani și de aceea am făcut eforturi pentru a ajunge la o rată de școlarizare de aproape 90%. În uh, Turcia avem o politică a ușilor deschise. Dacă Uniunea Europeană își uh, îndeplinește obligațiile și um, plătește fondurile necesare, atunci vom putea să deschidem și mai multe școli pentru a ne asigura că și mai mulți copii beneficiază de pe urma măsurilor de protecție. Deci, haideți să nu ne plângem și să fim partea problemei, haideți să fim partea soluției. Pentru că motoul nostru este să nu tolerăm, zero toleranță pentru munca în rândul copiilor. Vrem să ne asigurăm că toți copiii sunt integrați în sistemul de învățământ. Președintele, da, sigur, uh, s-au pus mai multe întrebări uh, um, vorbitorilor și dacă cumva mai există alte întrebări sau alte dorințe de a primi informații, vă rog să ne comunicați, uh, să ni le comunicați astfel încât uh, vorbitorii se poată să vă contacteze, să vă răspundă în scris. Următoarea sesiune trebuia să fie prezidată de colega mea, doamna Intveld, raportor pentru condițiile de, directiva privind condițiile de primire. Din păcate, Uh, a trebuit să se schimbe programul în ultimul moment, deci mă tem că va trebui să mă mai suportați uh, încă o vreme, îmi pare foarte rău. Deci voi rămâne alături de dumneavoastră încă câteva minute și voi fi ajutat și de vicepreședinta uh, Comisiei Libe, doamna Kinga Gal, pe care, pe, care vreau să-i mulțumesc pentru susținere. Și am să încep această sesiune invitând uh, noul grup de vorbitori să vină alături de mine cât mai repede posibil și celorlalți vă mulțumesc pentru uh, înțelegere, pentru răbdare și vă rog să aveți un pic de răbdare până când uh, se reunește aici grupul de vorbitori pentru sesiunea următoare. So, colleagues, if you could please be seated, we'll uh, begin again. I know some of you need... Dragi colegi, vă rog să luați loc astfel încât să putem începe. Înțeleg că aveți nevoie de o pauză. Afară este un automat de cafea, ceea ce nu ne ajută prea mult. You take your seats as soon as possible. Thank you. to make a start, so if you have other colleagues who are Dragi colegi, haideți uh, să începem. Dacă aveți alți colegi uh, care sunt uh, afară din sală, poate puteți să-i chemați, dar noi vom începe. Vă mulțumesc. Am să-i dau cuvântul la un moment dat doamnei Gal, care este vicepreședinta Comisiei Libe. Doamna Entveld, care trebuia să vină, a avut niște probleme de familie urgente și de aceea nu a putut să fie prezentă aici. Așadar, continui eu. Dragi colegi, următoarea sesiune se referă la căi legale pentru protecție internațională și e o plăcere să vă urez uh, bun venit încă o dată la această parte a audierii noastre cum persoanele care uh, necesită protecție internațională ar trebui să-și riște viața uh, pentru a, a căuta refugiu. Ne amintim cu toții imaginile uh, unor bărci ajungând complet um, supraîncărcate în Mediterană um, și sigur ne aducem imaginile refugiaților care încercau să treacă peste, uh, peste garduri uh, um, pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Foarte mulți oameni și-au riscat viața în europeană. Um, sigur că nu suntem naivi să credem că vom rezolva toate problemele azi, însă această interacțiune între noi, eurodeputații și parlamentarii naționali, este critică și de aceea vrem să ne asigurăm că vom continua acest contact pe eforturile pentru a analiza uh, posibile soluții, relocare, alte chestiuni, dar multe dintre acestea au devenit subiecte dificile, controversate. Însă, și solidaritatea este un concept care este esențial. Sigur că uh, se face o muncă fără precedent în Parlamentul European, în președinția bulgară, peste 40% din legislația um, care va fi tratată în următoarele șase luni este în acest domeniu, o parte semnificativă foarte multă legislație, dar legislația ori nu este pusă în aplicare, ori nu există voința politică uh, pentru a face față sau a gestiona în mod adecvat această criză și nu trebuie să vă reamintesc ca parlamentari naționali um, care este criză. Vreau să dau cuvântul uh, unor experți. În primul rând am să dau cuvântul lui Peter O'Sullivan, care este ofițer de relocare la uh, înaltul comisariat al ONU pentru refugiați, care va uh, începe dezbaterea noastră. Peter, îți mulțumesc pentru prezență și am să-ți dau cuvântul. Membre să ofere cel puțin uh, 50.000 de noi locuri uh, pentru anii 2018-2019. 2016 a fost un an important pentru înaltul comisariat al uh, ONU pentru refugiați, Ochnasivo stau uh, participat în procesul de relocare la nivel global, uh, un uh, record față de ultimii 20 de ani. Sigur că în 2016 s-a, semnat și declarația de la New York pentru refugiați și um, migranți. 193 de state ale ONU. Acest lucru uh, arată modul în care vom aborda această problemă pe viitor. Din păcate, euforia n-a durat prea mult, pentru că în 2017 numărul de locuri disponibile uh, deja nevoile nu erau uh, uh, acoperite, așadar noi continuăm să cerem tot lucru și prioritățile de relocare, așa cum le vedem noi în 2018, inclusiv uh, uh, zona uh, Mediteranei centrale, uh, înaltul comisariat a cerut ca 40.000 uh, de locuri de relocare în plus să fie oferite la nivel global pentru a răspunde la... După cum știți, probabil, date fiind condițiile foarte, foarte, foarte dificile din uh, Libia, um, ceea ce nu include evacuările directe care au avut loc din Libia către Italia, de exemplu, 162 de persoane au fost evacuate în decembrie anul trecut. Uh, nevoia RAM ca acest obiectiv să fie atins. Ca răspuns la cererea noastră de 40.000 de locuri globale, am primit, solicităm oferte și din partea altor state. Uh, sub declarația pe care am menționat-o mai devreme, declarația de la New York, angajamentul cu aceste țări se bazează pe principiile cooperării internaționale și partajării de responsabilitate și deci de mii dintre aceștia sunt sirieni. Sigur că uh, nu puteți să rețineți toate aceste cifre, dar, într-adevăr, în ceea ce privește refugiații sirieni, nevoia este foarte mare, dar este și alte populații în nevoie de relocare din uh, situații de conflict, uh, persoanele care nu se află în Siria în mod suplimentar. Observăm că la nivel global și cu Uniunea Europeană, care și-a dus o contribuție foarte importantă, pentru care vă mulțumim, sperăm să continue. Cu studenți uh, și așa mai departe, nu este singura soluție. Vă încurajăm să fiți creativi, inovatori pentru a răspunde la uh, nevoile existente. E o mare nevoie în creștere de relocare, deci uh, solicităm statelor membre să ajute în altul comisariat al Now on, we're going to... O să vă explic cum procedăm de acum uh, înainte. O să avem un mesaj scurt, un mesaj video din partea doamnei Morino Lax, care ne va prezenta modul în care legile privind azilul sunt aplicate în uh, Uniunea Europeană. Apoi vom avea trei reprezentanți ai Parlamentelor Naționale privind protecția, regimul de protecție doamna Mariata Caramanali din partea uh, adunării uh, franceză, domnul Busutil și uh, domnul uh, Paraschevopoulos uh, din partea Parlamentului Elen. Îi salut pe toți uh, și vor uh, interveni după uh, această prezentare video uh, Uh, din partea doamnei Morino Lax, profesor asociat uh, uh, la Universitatea Queen Mary din Londra. Sofia Invelt nu a putut să fie prezentă din cauza unor probleme de familie. Kinga o va înlocui și îi mulțumesc pentru acest lucru. Vom vedea acum acest film video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 Uh, de migrație din țările lor. Uh, doamna Marieta Cara, foarte rapid, uh, în primul rând mă felicit că Comisia Libe ne dă posibilitatea de a discuta aspecte ale politicii în domeniul migrației care au fost până acum ocolite în ceea ce privește dezbaterea națională. Dacă suntem aici, și uh, să uh, proiecteze uh, planuri pe termen mediu și lung. În uh, Libia uh, ne arată că distinția între migranți economici și persoane care sunt eligibile pentru a primi uh, azil, această distinție nu mai este foarte clară. Sunt persoane care sunt uh, fără resurse, fără... Ne vine greu să aplicăm politica în domeniul migrației și aceasta presupune uh, competențe uh, partajate. Dacă statele membre au înțeles că este imperios necesar să aibă o gestionare uh, cu un caracter integrat mai pronunțat a frontierelor externe, deci uh, ar părea mai realist uh, să vorbim de libera circulație a mărfurilor fără să ne gândim la aspirațiile oamenilor care contribuie la crearea astfel, unor astfel de bunuri uh, și care aș vrea să insist asupra experienței noastre și să reamintesc că am putea avea o judecată nuanțată în ceea ce privește uh, valul uriaș uh, de migranți în 2015 și 2016 uh, s-a putut care să reducă uh, Uh, incitarea persoanelor de a-și asuma un astfel de risc uh, și de a migra. În 2015 uh, au fost adoptate prevederi în ceea ce privește relocarea, 80% dintre acestea propuse doar. Este important uh, să găsim un cadru stabil, flexibil pentru aceste relocări și să definim tipul uh, proiectului de regulament propus de Comisia Europeană, care face parte uh, din pachetul azil care este în curs de negociere trebuie să coordonate, trebuie să uh, organizăm modul în care sunt gestionate cererile de azil și discuția pe Criteriile demografice arată că pe termen uh, mediu uh, Uniunea Europeană va avea nevoie de uh, migrante indispensabil ca Uniunea Europeană să propună un cadru comun pentru anumite tipuri de migrație economică, o creștere economică toți cetățenii trebuie să aibă puterea uh, politică să susțină acest lucru. Uh, lucru va permite o uh, migrație ținută sub control și în condiții mai bune. Mulțumesc pentru această invitație. O să încep printr-o intervenție scurtă. După ce am ascultat toate persoanele care au intervenit, Uh, în care se pune accentul pe solidaritatea europeană, iar alte state membre pun accentul pe securitatea cetățenilor lor, comunitatea migranților și refugiaților uh, uh, este diferită de-a lungul timpului. Totuși, acordul dintre Uniunea Europeană și Turcia, Europa este chemată să facă față uh, unor mase în mișcare care nu condiții de viață tuturor migranților atunci când e vorba de contracte de muncă și așa mai departe. În ceea ce privește trebuie să ținem uh, cont pentru migranți și refugiați, nu putem să-i deținem uh, competențele lingvistice, toate acestea s-au schimbat din martie trecut cu acordul interesant uh, pentru toate statele membre și e vorba în primul rând de statele membre care nu au respectat obligațiile și uh, la noul anunț făcut de Comisia Europeană uh, noul program de relocare pentru 50.000 de persoane împreună cu o informare completă care trebuie furnizată solicitanților de azil, asta ar putea să fie, trebuie să respectăm acest lucru, de altfel este o obligație uh, pe care și la alte persoane private sunt uh, recunoscuți solicitanții de azil, cei care aceste persoane beneficiază de îngrijiri de sănătate, trebuie făcute progrese în ceea ce privește educația, având în vedere că uh, copiii refugiaților de repartiție a uh, migranților, a refugiaților în statele membre este o preocupare constantă. Sunt state care au rezerve în legătură cu mijloacele de a uh, Uh, realiza acest lucru. Fiecare politică, uh, chiar de facto, chiar dacă încearcă să ajungă la un compromis, trebuie să țină cont de solidaritatea